I think that we can uh, start and uh, scusate se passo subito all'italiano perché Dacă îmi dați voie vreau să vorbesc în italiană pentru că pentru mine este mult mai simplu, mai ales când vreau să adresez întrebări uh, comisiei, fără să existe vreun pericol să nu fiu bineînțeles. Vreau să mulțumesc frumos uh, Comisiei pentru faptul că uh, ne-a permis să programăm acest punct pe ordinea de zi. A fost un punct adăugat la solicitarea mai multor grupuri politice din cauza recentului uh, scandal pe plan european și internațional. Comisia intenționează să adopte Uh, noile emisii generate în condiții reale de conducere uh, și acest text face parte dintr-un pachet uh, cu pat, din care fac parte patru acte legislative, dar primul a fost adoptat deocamdată. Și știți că de multe ori, în cazurile de comitologie, Parlamentul nu este implicat ca atare. Acum vrem să întrebăm comisia în ce stadiu se află întreaga procedură și vrem să evităm ca uh, mici modificări procedurale să aibă drept consecință uh, o um, introducerea unei a doua faze a procedurii EUR 6 uh, în absența Parlamentului. Rugăm, prin urmare, Comisia să ne informeze înainte, înainte ca actele de comitologie să fie adoptate deoarece Parlamentul dorește să aibă posibilitatea să facă obiecții uh, la uh, propunerile comisiei. Dau imediat cuvântul comisiei domnului Gwen Codigo și rugăm să ne prezinte procedurile pe care comisia dorește să le aplice și apoi va avea loc dezbaterea cu toți colegii ca să ne dăm seama dacă au și ei întrebări și mai mult ca sigur vor avea întrebări. Vă rog, are cuvântul Comisia. Thank you, Chairman. Uh, as you said, according to the provision... Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, cadrul la care ne referim este regulamentul Euro 6, care limitează, deci, emisiile, într-un anumit fel, în condiții normale de condus. Cu toate astea, dispozitivele actuale eh, disponibile nu se referă decât la pretestele și prin urmare am lucrat în, începând cu 2011 în așa fel încât să îmbunătățim condițiile de testare este vorba de deci, practic de completarea acestor teste de laborator cu uh, condiții de testare în condiții de trafic reale. În acest cadru, primul pas a fost întreprins deja în luna mai, deci uh, cu um, pachetul propus în cadrul procedurii de reglementare cu control și se are în vedere definirea modalităților de test și de control. Iar acum, în acest moment, pregătim uh, al doilea pas, unde este vorba de a, să se introducă valorile limită care se vor aplica în acest sistem, în cadrul deci noilor uh, teste. În așa fel încât să uh, modernizăm regulamentul existent. despre deci, aceste teste în condiții reale de condus acum. Deci trebuie să reușim în așa fel încât rezultatele observabile la test să fie compatibile cu cele de pe șosea, pur și simplu. După cum știți, s-a hotărât ca adaptarea acestor proceduri de testare și aceste valori limită să fie definite în funcție de condițiile reale, normale de condus, care deci, sunt în curs de definire. Deci aceste modalități vor fi uh, stabilite prin comitologie și uh, la asta și lucrăm acum, le pregătim. Deja am avut o primă serie de întâlniri cu statele membre pe data de 6 în acestei luni privind abordările posibile a acestui dosar și intenționăm să avem o a doua întâlnire pe această temă până la sfârșitul acestei luni, în așa fel încât să uh, putem avansa uh, uh, în aceste direcții. Deocamdată este luat avut în vedere datele 28 octombrie. Și, bineînțeles, Eh, sigur, toate aceste lucrări se desfășoară în cadrul eh, de procedură normal și cu respectarea tuturor mm, regulilor aplicabile și a cadrului politic care a fost deja definit din momentul în care a fost adoptat regulamentul Euro 6. Deocamdată, după aceste prime discuții Uh, intenționăm să uh, vedem care este și atitudinea și abordarea fiecărui stat membru. Deci așteptăm din partea lor uh, transmiterea unor poziții până pe 16 octombrie. Deci asta ne va ajuta la comisie să pregătim propunerea propriu-zisă care va fi trimisă și dumneavoastră către Parlament și statelor membre. May I ask my colleague to you allow, Mr. Chairman. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, câteva cuvinte pe scurt privind procedurile implicate în acest dosar. După cum uh, ați spus și dumneavoastră, aceste condiții reale de condus va fi, vor fi implementate într-un pachet. În primul rând vorbim despre uh, regulamentul uh, condus, produs de către comisie, care a fost votat în Comitetul de Specialitate luna mai. Imediat după vot și Parlamentul uh, a primit uh, documentul rezultat din munca acestui uh, comitet. Deci, acest, acest prim act este supus procedurii de control a Parlamentului care trebuie să se pronunțe până în decembrie. Deci, și în cadrul procedurii de comitologie, Parlamentul deci poate analiza în ce măsură uh, Comisia și-a uh, respectat sau nu puterile de implementare. Apoi, al doilea act despre care vorbim, așa cum spunea și uh, colegul meu, va introduce valorile limite, limite de emisii și un calendar. Rămâne de văzut dacă uh, vor fi uh, obiecții care vor fi supuse votului pe 28 octombrie, însă textul care va fi înscris în registrul de comitol al comitologiei va fi imediat uh, disponibil atât uh, pentru Parlament cât și pentru statele membre. Odată ce Comitetul Tehnic va vota pe 28 octombrie și Parlamentul va primi sinteza acestor discuții și uh, rezultatului votului înregistrat. Și iarăși vom avea procedura de reglementare cu control din partea Parlamentului, care va verifica dacă Comisia își respectă puterile de punere în aplicare. Mulțumesc. Poate dacă îmi dați voie o completare apropo, și apropo de introducerea în discuție a factorilor de conformitate. Deja au avut anumite discuții cu statele membre, eh, valorile concrete încă nu sunt eh, definitivate. Comisia, sigur, eh, încearcă să introducă rezultatele cele mai bune și să introducă o procedură nouă cât de curând cu putință. Acum, sigur, cu evenimentele recente, Poate avem senzația că uh, este și un pic de întârziere, dar trebuie să ne asigurăm că răspundem la toate cerințele. Deci încercăm să uh, găsim acel punct de echilibru convenabil între fezabilitatea tehnică și uh, nevoia de a stabili aceste valori, acești factori în, conform celor mai bune date disponibile, mai ales în condițiile reale de trafic. Deci pe această temă propunerea noastră încă nu este finalizată și de îndată ce uh, ea va fi terminată, va fi transmisă Parlamentului și statelor membre. Grazie. E, sub. Mulțumesc. Dau imediat cuvântul domnului Grote. Vă mulțumesc. Mă bucur foarte mult că avem ocazia de a discuta astăzi uh, despre uh, cum ar trebui să arate RDE, procedura privind emisiile generate în condiții de trafic reale, pentru că să știm când va fi momentul dacă să spunem da sau nu acestei proceduri. Pe 28 octombrie se va lua decizia finală și de aceea îmi convine foarte mult uh, că discutăm acest subiect. Grupul meu este interesat de următorul subiect procedura actuală de testare nu are aproape nicio legătură cu ce se întâmplă pe străzi. Lăsând la o parte practicile ilegale, oricum, situația este diferită. Avem uh, Euro 5 și diferitele norme de protecție a mediului, uh, dar se pare că acestea nu sunt suficiente. Uh, știu ce faceți din 2011 încoace cu mai multă sau mai puțină rapiditate, dar um, aș vrea să vă întreb cum se desfășoară un astfel de test. Și m-ar interesa următorul uh, lucru și la ultima plenară colegul Gerbrandi a făcut o propunere foarte interesantă și anume să discutăm cu toții despre cum arată aceste teste, cum arată factorii de conformitate, pentru că la uh, tiruri avem uh, conformitatea bazată pe factorii de kilowatt-oră. Ce parametri aveți acum pentru uh, factorii de conformitate la automobile? ce put, se poate măsura ca să avem o idee aproximativă și să ne dăm seama care sunt factorii de conformitate și pe ce se bazează. Pentru că până la urmă vă dați seama că după acest scandal al emisiilor au apărut foarte multe întrebări pe care noi nu știm cum să le abordăm, la care nu avem răspunsurile din perspectivă tehnică. Deci care este legătura dintre condițiile reale din trafic și condițiile din manualul de utilizare? La ce trebuie să fim atenți? Um, ar mai fi că avem un um, conflict de obiective, aș zice eu, pentru că avem uh, pe de o parte protecția climei, pentru care ar trebui să avem 100% vehicule electrice pe străzi, și 100% uh, energii regenerabile. Am uh, văzut că dacă se măsoară emisiile de particule, rezultatele sunt destul de șocante, pentru că valorile reale din trafic, ce inspirăm în fiecare zi, uh, valorile la care suntem expuși în fiecare zi, la Bruxelles, la Roma sau la Stockholm, sunt mult, mult peste cele permise. Și totdeauna ne-am întrebat de ce nu mai coboară aceste valori. Și avem acest obiectiv, uh, deci, de protecția mediului, uh, care este corelat cu sectorul automobil. Și tocmai aici este um, conflictul, tocmai în ceea ce privește uh, oxizii de azot, este important să introducem obiective adecvate, proporționale și care să fie și respectate. Deci mă interesează deci factorii de conformitate odată într-un scenariu extrem și apoi într-un scenariu moderat. Deci m-ar interesa de ce viteză ați ținut cont, de ce condiții ați ținut cont în pregătirea acestui test, ca să putem urmări întregul proces și mulțumesc mult pentru participarea la dezbaterea de astăzi. Cred că este foarte important să avem această discuție, inclusiv pentru opinia publică. Thank you very much, Mr. Gerbrandi. Mulțumesc, domnul Gerbrandi. Chairman, um, I like ex, uh, ex Mulțumesc, domnule președinte. Și mie îmi place să experimentez lucruri, îmi place să fiu în contact cu circunscripția mea și uh, în weekendul trecut am uh, folosit uh, ocazia, ocazia zilei de naștere a fiului meu de 9 ani, deci practic erau acolo mai mulți viitori alegători în vârstă de 90 ani acum. Și vreau doar să uh, vă spun că uh, cum putem practic să vedem care este nivelul real de emisii în viața de zi cu zi și i-am întrebat pe acești copii și voi cum ați face ca să vă dați seama asta? Și atunci au început să se gândească și atunci au spus așa, iată, spre exemplu, am putea uh, conduce acea mașină pe stradă și am amplasat un dispozitiv uh, mobil de măsurare în așa fel încât să vedem nivelul real de emisii. Sigur, a fost uh, o soluție extrem de bună la nivel ingineresc, nu-i așa, dar după aceea uh, uh, am citit documentele pe care ne le-ați trimis cu atâta amabilitate și dintr-o dată mi-am adus aminte că în ianuarie 2011 Comisia a început lucrările pe această temă cu o analiză aprofundată pe această temă. Cum putem măsura emisiile în condiții reale de condus? Și iată, deci, cu patru ani mai târziu, după câteva minute de discuții cu acești viitori alegători, acești copii, Uh, am ajuns la această idee simplă că, în definitiv, testul trebuie să se, să se producă uh, în aer liber, pe o șosea, în condiții reale și să utilizeze un dispozitiv mobil de măsurare care ar fi amplasat pe acea mașină. Deci, vedeți, uh, copiii aceștia au avut o idee excelentă în câteva minute și le-a trebuit comisiei patru ani ca să ajungă acolo. Mi-amintesc și în uh, de mai 2015, când Comisia a emis ideea, statele membre au fost de acord, dar și între timp, iarăși au mai trecut șapte luni până să ajungem la normele de punere în aplicare a acestui test. Și, nu știu, poate tocmai de asta că e o chestie atât de complicată generește vorbind, probabil ne vor mai trebui încă 2 ani ca să se ajungă să fie și pus în aplicare. Așadar, poate îmi puteți explica dacă nu vorbim de nicio presiune din partea constructorilor de mașini sau din partea unor state membre, de ce ne ia ani și ani de zile până punem în aplicare ceva atât de simplu aparent? În al doilea rând, am uh, sentimentul că intervin aici două procese diferite de luare a deciziei. Uh, pe de o parte vorbim despre transparență, responsabilitate față de publicul larg, aplicarea procedurilor, iată, Comisia, Consiliul, Parlamentul și joacă rolul cu, uh, administrativ. Și vom defini, deci, niște limite care vor face parte din reglementarea europeană. Și, pe de altă parte, în mod paralel, într-un cadru secret, nedemocratic, uh, pare să existe un alt proces unde care se pare că se străduiește practic să ocolească acest proces legitim democratic. Și de aceea, așa cum am discutat și în ultimele săptămâni cu reprezentanții uh, comisiei, uh, iată că în același timp că acel comitet tehnic se întrunea tot la Bruxelles. Sigur, ne spuneți astăzi că propunerea încă nu este finalizată. Dar, uh, iată totuși că am senzația că uh, la un moment dat vom primi aici pe masa de lucru uh, un document care va, se va referi și la uh, factorii de conformitate. Sunt deja cifre care circulă și sunt elemente extrem de concrete, deci nu cred că este un document neoficial, nu, până la urmă. Așa, acel termen din engleză, non-paper, dar totuși, la un moment dat, astfel de elemente trebuie să fie propuse de către comisie, îmi închipui, în cadrul comitetului tehnic. Deci, nu știu, cum puteți spune dumneavoastră odată ce uh, există deja această propunere, măcar la, printr-o comunicare orală către Parlament. Sigur, înțeleg că și o chestiune de, de formulare de limbaj, propunerea oficială încă nu e disponibilă, dar eu pun o întrebare. Uh, din moment ce lipsa de transparență se află la baza acestor probleme care poate că a venit momentul să mai schimbăm câte ceva în politica noastră de uh, transparență. Eh, mă gândesc că tocmai și la astăzi investitori care au participat la rune pe tema de finanțe, investitorii care reprezentau interese foarte puternice, tocmai asta cer, transparență și fermitate. Deci, vă rog, dacă putem să facem acest pas spre mai multă transparență, pentru că, pe de-o parte, ni se dau asigurări, da, suntem transparenți, dar, pe de altă parte, ne vorbiți doar despre sintezele unor reuniuni și unor, unor propuneri. Nu, ceea ce am nevoie să am pe masa de lucru este propunerea in extenso, detaliată. Aș vrea de asemenea să primesc eh, poziția scrisă a fiecărui stat membru, ca să știm despre ce este vorba. Nu, nu credeți că este nevoie într-un astfel de uh, uh, astfel de dezbatere, că nu este calitatea aerului pe care le respiră 500 de milioane de cetățeni în Europa, nu credeți că este de responsabilitatea noastră ca, dacă toți lucrăm în numele lor, să nu lucrăm cu documente ascunse în spatele unor uși închise? De aceea eu cred că oamenii au de fapt dreptul să știe despre ce vorbim. Deci vă rog, faceți disponibile aceste documente în extenso. Și încă un aspect, domnule președinte, fie că comisia este sau era sau nu la curent cu ce s-a întâmplat și înainte, îmi amintesc și de discuțiile avute cu doamna comisar, care ne-a asigurat că, sigur, comisia nu era la curent, și asta, să zicem, în ciuda ă, anumitor semnale, rapoarte în anii trecuți, aș vrea doar să semnalez că în rapoartele respective nu se vorbea, bineînțeles, în mod explicit despre dispozitive de trișat măsurătoare aceasta, dar se vorbea despre riscuri. Și de aceea întreb, nu credeți că este chiar rolul comisiei ca măcar să ceară o informare din partea statelor membre care sunt uh, cele responsabile de punerea în aplicare a testelor respective. Se, se le ceară acelor state membre să explice această diferență foarte mare între testele din laborator și uh, nivelul de emisii în condiții reale de trafic. De aceea, repet întrebarea, poate mi puteți spune de ce Comisia nu a făcut asta până acum? Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Eric Out. Thank you, Mr. Chairman, and I would like to pick up on... Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început, aș vrea să mă refer și eu la transparență. Am și eu senzația cumva că pe undeva comisia lucrează ca de obicei, ca și cum n-ar fi nimic deosebit uh, care să se fi întâmplat. Asta ca și cum cetățeanul nu ar vrea să știe cu adevărat ce se întâmplă acum, cum vom proceda și cum uh, s-a comportat uh, statul din care provin eu, să zic așa. E, toată această atitudine secretoasă din partea Comisiei, nu avem încă propunerea disponibilă oficială. Haide totuși să fim cinstiți, cetățenii știu că s-a trișat, iar dosarul practic este pe masă de discuții de ani de zile. Și, și eu sunt de părere că toți acești cetățeni merită transparență, trebuie, merită să aibă acces la acest raport, la această propunere clar, negru pe alb. Asta, de asta avem nevoie acum. Pentru că Știm că de fapt există pe masa de discuție această propunere a Comisiei. Și atunci, dacă n-ar exista propunerea concretă, de ce ar cere o reacție din partea statelor membre până, până vineri? Pe ce ar putea să reacționeze dacă nu ar uh, dispune de acea uh, propunere uh, cu cifre privind factorii de conformitate? Sigur, înțelegere formal încă nu este o propunere, dar eu cum pot explica acasă în circunscripție ce se întâmplă acolo? Ce să le spun? Că uh, am trișat, că am mințit și că continuăm să lucrăm așa uh, secret, nici măcar nu îndrăznim să le spunem cetățenilor ce se propune, care sunt cifrele, ce se, care sunt cifrele propuse statelor membre, pentru că practic conform acordului interinstituțional se spune foarte clar că și Parlamentul trebuie să primească informarea în același timp uh, cu Comitetul Tehnic și uh, precum și calendarul de implementare. Deci haideți să nu ne ascundem după vorbe și după concepte. Trebuie să știm mult mod clar ce propuneți și trebuie să publicați mult mod clar și rezultatul votului din partea statelor membre, în așa fel încât să știm care este atitudinea fiecărui stat membru. Pentru că asta este, de fapt, transparența pe care trebuie să o avem dacă ne dorim un pic mai multă încredere din partea cetățenilor. Și asta le datorăm lor. Nu, zău, nu consider că tot felul de argumente retorice, propunerea nu este finalizată oficială, mai poate fi acceptată. Nimeni nu mai poate înțelege, înțelege așa ceva. Statele membre au primit niște documente, trebuie să reacționeze, deci dați și restul celorlalți aceste documente clare. Acum, în continuare, un alt aspect. În ce privește, deci, uh, Uh, acești factori de conformitate 1.6. Singurul lucru la care, la care putem să ne gândim este că, de fapt, dumneavoastră lucrați la o limită cu 80 de miligrame mai ridicată. Deci, asta era deja în definitiv ceva înscris în regulamentul de bază. Sigur, eu vă cere și avizul serviciilor juridice, dar dacă ne uităm la articolul 5.1, se spune foarte clar că în principiu, uh, orice vehicul trebuie să se conformeze uh, limitelor stabilite în acel regulament, regulamentul care se la o limită de 80. Iar dumneavoastră acum propuneți un act de punere în aplicare care modifică acea limită prin factorul de conformitate. De fapt, ridicați standardul mai sus, la 80. Deci, practic, prin măsurile de implementare, încercați să schimbați ceva care a fost scris în regulamentul de bază. Eu chiar îmi pun întrebarea în ce măsură este valabil pe plan juridic o, o astfel de uh, mutare. Deci, iată, încă o dată, nu înțeleg de ce dumneavoastră ați putea folosi un act de punere în aplicare pentru a schimba uh, ceva deja stabilit în regulamentul de bază. Și, în al treilea rând, uh, v-ați referit la următorul aspect, să fie tehnic fezabil ceva. Dar vă pot atrage atenția asupra unor uh, studii care datează deja de mai bine de un an, care arată că deja pe străzi circule vehicule care uh, corespund acestor cerințe. Deci este fezabil pe planul tehnic, știm cu toții. Deci, uh, bineînțeles, există diferite tehnologii disponibile și Eh, bineînțeles, există anumite tehnologii care sunt folosite pe piața americană, altele pe piața europeană și de ce se aleg diferite tehnologii din motive de considerente de cost. Deci știm foarte bine că, de fapt, tehnologiile există și ele pot oferi acest nivel de calitate pe care îl vedem. Și oricum să nu uităm că standardele impuse în, în uh, America de Nord sunt și mai stricte decât cele din Europa. Deci de ce noi să fim mai flexibili, să fixăm niște obiective mai scăzute, contrar regulamentului de bază, și să invocăm probleme de fezabilitate tehnică? De fapt, vă rog, citiți aceste studii, pentru că sunt, aceste nivele sunt uh, posibil de atins la nivel tehnic. Este doar o chestiune de costuri pe care vor să și le asume constructorii. Deci, uh, Eh, este doar o problemă. Anumiți oameni, se spune, așa face o decizie, nu vor să ne ofere acele nivele pe care le vizăm. Pentru că eh, ce înseamnă asta de fapt? Pentru că trebuie să vă schimbați maniera de lucru dacă vreți să recâștigați încrederea cetățeanului. Thank you very much. And now Miss Cherier Pieric. Mulțumesc. Are cuvântul următoarea vorbitoare. Als, als we dit allemaal... Mulțumesc, domnule președinte. Știu că sunteți la Parlament de ceva vreme și îmi pun niște întrebări. De ce ne ocupăm noi aici, de fapt? Pentru că toată lumea știe că e posibil să se facă ceva. Și eu am discutat la sfârșitul de săptămână cu fiul meu și cu prietenii lui și aceste teste sunt ușor de făcut. Nu e nevoie să discutăm timp de ani de zile. Am înțeles că în țările de jos ministrul a spus că trebuie să se introducă condițiile, emis, condițiile reale de conducere pentru teste în, în curând și nu în ultimul rând pentru uh, considerente de sănătate. Știu că avem de a face și cu uh, alte probleme legate de oxizii de azot, de exemplu. Aș vrea să știu uh, ce se întâmplă, pentru că azotul îi vizează și pe agricultori care sunt sancționați dacă pun prea mult azot pe terenurile lor. Cred că ar trebui pur și simplu să facem progrese cum ar fi să ne gândim la o autoritate centrală de omologare tip să fie o singură instanță și nu câte una în fiecare stat membru. Și cred că putem continua discuțiile. Uh, sigur că comisia își face treaba, nici eu nu vreau să discutăm la nesfârșit, dar fiindcă acum avem uh, reguli, este însă important să le aplicăm și să abordăm chestiunea la nivel european. Mulțumesc, doamna Dali. Thank you, Chair. And... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc uh, Comisiei Europene pentru prezență și pentru informații, dar să mă scuzați, uh, informațiile pe care ni le-ați dat astăzi sunt foarte schematice și nu foarte noi. Ne-ați spus că factorii de conformitate nu sunt încă finalizați, ne-ați spus că îi veți finaliza fără întârziere. Noi vrem să știm date exacte, când îi veți finaliza. Am văzut uh, factori de conformitate, există o propunere care circulă. De ce nu ați venit aici uh, la modul cel mai transparent ca să discutăm realmente despre ce propuneți? Anexa 1, pagina 9, uh, ne arată o metodă de calcul, dar avem nevoie de asigurare în legătură cu factorii în, pe care veți stabili dumneavoastră. Avem nevoie de asigurări că se va alege cea mai mică limită posibilă și am dorit să primim asigurări de la comisie. De exemplu, că un factor de conformitate mai mare de 1,5 nu va fi luat în calcul. Până acum se pare că nu există probe negru pe alb că ar fi nevoie de așa ceva. În al doilea rând, ca a doua etapă, ne-am dori ca Comisia să ne dea asigurări că nu vor analiza, nu vor lua în calcul factori de conformitate mai mare decât um, ce se stipulează în regulamentul Euro 6, și anume limita de um, uh, oxid de azot uh, care uh, este valabilă pentru condusul în condiții normale de 80 de mg pe kilometru. O altă întrebare, calendarul. Comisia a menționat un calendar uh, astăzi. Noi în Parlament cerem o implementare rapidă și ambițioasă a procedurii de testare în condiții reale de trafic. O cerem de ceva timp și am cerut-o săptămâna trecută la uh, plenară. Calendarul stabilit de Comitetul Tehnic pentru, vehicul, pe, pentru autovehicule a fost uh, respectată. Eu cer Comisiei să ia măsuri pentru a se respecta acest calendar. Și o ultimă întrebare. Am discutat despre autoritatea de supraveghere, am discutat despre acest lucru și atunci când am avut o primă reuniune după scandalul Volkswagen. Bine, Comisia este responsabilă de stabilirea de reglementări, dar nu este responsabilă de implementarea acelor reglementări, pentru că avem autoritățile naționale de supraveghere a pieței. Este responsabilitatea lor să verifice performanța autoturismelor în condiții rutiere, dar știm că autoritățile naționale nu au nici capacitatea, nici expertiza necesară. Care este poziția Comisiei? în ceea ce privește necesitatea de a avea o autoritate de reglementare sau de supraveghere europeană pentru aceste chestiuni. Mulțumesc! Thank you very much. Now... Mulțumesc, Ivo Belet. Uh, thank you well. Mulțumesc, domnule președinte. S-au uh, spus uh, mai multe lucruri pe care nu trebuie să le repet, însă acestea sunt foarte importante, mai ales ce a spus uh, doamna Dali adineauri. Și anume, ă, faptul că este esențial această autoritate ă, independentă de supraveghere. Acești factori de conformitate ă, în laborator sunt pur și simplu inutili. Nu avem nevoie de așa ceva nici, și nici măcar nu ar trebui să creăm o nouă agenție. Avem o agenție europeană care ar putea fi folosită pentru a supraveghea toate autoritățile naționale de omologare tip. La ultima uh, plenară, doamna comisar nu a exclus această idee, nu a spus nici că o susține, dar nici că o exclude, de aceea m-ar interesa uh, să aflu de la comisie care este situația, pentru că testele în laborator trebuie corelate și cu alte aspecte legate de autorizare și aș vrea să știu dacă comisia uh, Uh, face acum o legătură oficială uh, și se gândește oficial la crearea unei astfel de autorități. Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum Comisia pentru... A, mă scuzați, mă scuzați. Mai avem o întrebare de la doamna Evi. Si, grație. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă văzuserăți. Eu doream să întreb Comisia cum se face că în momentul în care existau dovezi, așa cum s-a spus și în timpul fostei penare de către mai mulți colegi, existau dovezi de la Centrul Comun de Cercetare a faptului că valorile prelevate erau diferite față de cele pe care le um, arătau programele instalate pe aceste autovehicule și un funcționar al comisiei uh, a făcut o prezentare în care uh, pomenea aceste um, dispozitive montate pe automobile și care falsificau rezultatele testelor. Deci în pofida faptului că existau aceste dovezi, în pofida faptului că la comisie se știa de prezența acestor dispozitive, de ce nu a acționat la timp? Tocmai acum, când pentru Uniunea Europeană piața internă este principalul obiectiv. Și ține mult la concurența loială inclusiv pentru industria automobilă, pentru că vedeți foarte bine că aceste automobile s-au bucurat de niște avantaje din partea autorităților, niște avantaje care nu erau meritate și ca atare putem să declarăm că piața și condițiile concurenței loiale nu au fost bine protejate. Un alt lucru pe care vreau să îl menționez și o întrebare pe care vreau să o adresez comisiei ce se întâmplă cu conflictul de interese între autoritățile naționale de omologare și uh, interesele companiilor uh, de uh, fabricare a automobilelor. Mă explic. Nu vi se pare că o mare parte dintre autorizații au fost uh, eliberate de autoritatea din Luxemburg? Uh, este o revelație făcută de un, o organizație non-guvernamentală și m-a frapat acest lucru că um, multe dintre autorizații au fost eliberate în Luxemburg. Ce explicație are Comisia pentru acest lucru? Thank you. Mulțumesc. Cred că putem să dăm cuvântul Comisiei acum ca să ne dea niște răspunsuri, vă rog. Da, poate că ar fi bine să ne distanțăm puțin de la evenimentele recente, urmăm, urmărim mai multe piste. În primul rând, trebuie să se stabilească faptele motivele, să se coordoneze toate anchetele din uh, statele membre desfășurate de autorități, ca să se poată lua măsurile uh, de corecție necesare. Și intenționăm să ne întâlnim cu autoritățile europene din statele membre de omologare tip uh, până în noiembrie, ca să primim informațiile legate de anchete. Noi nu putem conduce anchete, dar putem să uh, le coordonăm pe cele existente și să ne asigurăm că există un schimb de informații între statele membre. Aceasta ar fi prima pistă. În al doilea rând, uh, e vorba de munca noastră referitoare la emisiile generate în condiții reale de conducere, este pachetul pe care îl discutăm. Și în al treilea rând, uh, vom analiza sistemul de omologare tip pentru a se uh, consolida condițiile de uh, comercializare, de introducere pe piață. Vreau să le menționez pentru că acestea sunt cele trei elemente ale abordării noastre. La întrebarea ați știut, pentru că s-a pus și această întrebare. Noi nu am avut niciun fel de uh, indicii că s-ar folosi uh, dispozitive de invalidare de către producătorii auto din Europa. Știam că există de câțiva ani și aceste dispozitive sunt interzise de legislația europeană. Și nu aveam niciun fel de informații referitoare la cazul Volkswagen în SUA de la Agenția Americană de Protecție a Mediului. I-am contactat pe colegii americani de la EPA de îndată ce am aflat uh, despre ancheta lor. Și ca să ajung la studiile desfășurate de, studii, de centrele noastre de cercetare comună, aceste studii nu au arătat așa ceva, deși unele voci spun că s-ar fi știut. Nu au existat indicații de folosirea unor dispozitive de invalidare. O um, sugestie ar fi fost diferența dintre uh, testele în laborator și testele în condiții rutiere reale. Dar, după cum am mai spus, um, reglementările noastre interzic utilizarea unor astfel de dispozitive de invalidare. <clears throat> Dacă am reacționat prea lent la implementare când am auzit de așa ceva. În 2007, nu, deci nu am reacționat lent. Încă din 2007 am lansat uh, munca privind uh, emisiile generate în condiții reale de conducere. Să iei o mașină, să o conduci și așa să-i măsori emisiile, sigur că e o idee atractivă, dar uh, nu garantează repetabilitatea, cooperabilitatea și alte criterii esențiale pentru orice test. Noi ne doream un test valabil general și aveam două posibilități de testare, trebuia să le analizăm și să uh, lucrăm cu experții din Centrul nostru comun de cercetare. Studiile lor au ajuns la concluzia că testul care a fost uh, reținut a fost uh, cel mai bun. Studiul respectiv a fost unul uh, important și uh, odată ce testul a fost disponibil, noi am trecut la uh, votul în Comitetul Tehnic pentru Autovehicule în luna mai. Ce mai avem acum în discuție? ce avem în discuție? Nu e o propunere, sunt documente propuse pentru discuție, dar trebuie, după mai multe dezbateri, să ajungem la niște feedback și asta încercăm să facem. Nu există o propunere concretă a Comisiei, dar avem diferite elemente pentru că altfel uh, discuți uh, fără să știi ce discuți. Și ce avem noi în vedere? O abordare în două etape Aș dori să răspund mai întâi la întrebarea legată de rapiditatea testelor, la viteza folosită la teste, 160 de km la oră maxim, cu altitudine maximă de 2100 de metri, pentru cine este interesat. Și uh, am văzut la primul test, care va fi introdus uh, pentru uh, doar parțial pentru monitorizarea din 2016 și apoi va fi introdus din 2017. Și tocmai pentru a reflecta și ce s-a discutat în comunicarea uh, CARS 2020 și o a doua fază de testare ar um, avea drept obiectiv respectarea completă a um, uh, limitelor de emisii și va trebui să se vadă aici ce se întâmplă și uh, la alte altitudini, doar la 1200 de metri și acesta se, acesta se va introduce la 2 ani după celălalt. Va trebui să se țină cont de uh, elementele de nesiguranță care pot apărea și sigur că acestea vor fi tot mai puține cu timpul. S-a mai pus o întrebare legată de data țintă de adoptare a acestui pachet legislativ. Obiectivul nostru este să supunem spre aprobare propunerea pe 28 octombrie, pentru că vrem să ne mișcăm repede. În legătură cu autoritatea de supraveghere, v-am spus că avem aceste trei piste, să stabilim faptele, să coordonăm investigațiile din statele membre. În al doilea rând, să introducem testul uh, privind emisiile generate în condiții reale de trafic și, în al treilea rând, uh, să introducem uh, o autoritate de omologare tip și supraveghere de piață și începuserăm să lucrăm uh, la acest uh, capitol chiar înainte de evenimentele recente. Dar, de fapt, evenimentele recente ne fac să reevaluăm dacă ideile noastre de până acum erau suficiente sau dacă trebuie să facem mai mult. Sigur că toate ideile sunt uh, bune, ne gândim însă la mai multe posibilități și uh, ideile noastre era, e posibil să fie reevaluate în baza celor întâmplate. Dar nu excludem nimic și nici nu uh, dorim uh, o soluție uh, prea timpurie. Noi vrem mai întâi să aflăm faptele și apoi să introducem testul în condiții reale odată cu omologarea tip cât mai repede. Thank you very much. Mulțumesc. Avem uh, mai multe solicitări de întrebări suplimentare și începe Matias Grote. Mulțumesc. Uh, da, am, după cum am spus, am avut posibilitatea uh, de a mă informa cu privire la calitatea aerului în, și din perspectiva numărului de particule și ideea este că în orașe calitatea aerului este foarte proastă. Bruxelles nu se află nici la 1600 de metri, nici la 200 de metri, ci se află la nivelul 5. Și uh, ați vorbit de viteza de 160 de km pe oră. Sigur că în Germania poți să mergi așa pe autostradă, dar uh, ideea este că nu e adaptat acest parametru pentru a măsura emisiile și modul în care acestea afectează calitatea aerului, pentru că problema este în zonele urbane unde uh, calitatea aerului este afectată de emisii. Ce facem? În 95% din cazuri, uh, cum ajungeți la acele valori? Cum pot eu să explic oamenilor, de exemplu? Uh, a spus-o colegul nostru, Gerbrandi, că a discutat acest subiect la uh, aniversarea fiului lui. Cum pot să explic alegătorilor medici, cum scriți oamenilor obișnuiți? Cum se măsoară calitatea aerului și de unde scoateți acești parametri? Îmi spuneți uh, că trebuie să faceți nu știu ce la 1600 de metri altitudine și la 160 de km la oră. Păi cum, de unde scoateți aceste valori? Uh, eu uh, sunt inginer de profesie, dar n-am înțeles nimic din explicația dumneavoastră. Short question. Ivo Belet. O întrebare scurtă, vă rugăm, Ivo Belet. Uh, da, domnule președinte, mulțumesc. Voiam uh, și eu să sondez puțin această idee de omologare tip uh, și consolidarea supravegherii pieței și, de asemenea, calendarul pe care l-a menționat um, reprezentantul Comisiei. Uh, ați spus că orice contribuție este binevenită. Deci s-a mai spus că nu avem nevoie de o agenție nouă, că ar putea comi- uh, serviciile comisiei să preia acest rol uh, și să supravegheze autoritățile naționale de omologare tip uh, și n-ar fi nevoie decât de un proiect de act legislativ, sigur că s-ar putea face destul de repede acest lucru. Pentru că am av auzit și alte date, 2017, 2018. Mă interesează dacă e fezabil acest calendar. Thank you, Mr. Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, Comisiei pentru răspunsuri. Reprezentați o direcție generală responsabilă de concurența industriei europene în principal. Nu este responsabilă de uh, calitatea aerului în special. Și de aceea aș dori să centrez întrebarea pe competitivitate. Mă preocupă foarte mult calitatea aerului, dar mă preocupă la fel de mult credibilitatea industriei europene. Acest caz de fraudă Volkswagen este o lovitură imensă pentru credibilitatea industriei europene. De aceea, eu pledez încă o dată pentru o schimbare radicală a politicii de transparență. Mi se pare inacceptabil, mai ales acum, să aflăm uh, toate informațiile din ziar. Zi de zi deschid ziarele și citesc acolo documente pe care nu le primesc oficial, pe care dumneavoastră le aveți, pe care le au statele membre și în care discutați factori de conformitate și așa mai departe. Și veniți și îmi spuneți apoi că nu aveți o propunere concretă? E o chestiune de formulare, dar mai presus de toate e vorba de competitivitatea industriei europene. Și dat fiind că lipsa de transparență este cauza problemei, eu vă rog să eradicați această lipsă de transparență și să faceți publice acele documente. Vorbim de industria europeană, de Parlamentul European și de uh, cetățenii europeni cu toții avem dreptul să știm ce se întâmplă acolo. Mulțumesc. În Bas Eichhout. Ultima întrebare, Bas Eichhout. Well, first of all, I, I do appreciate... Înainte de toate, apreciez uh, faptul că măcar recunoașteți că există niște propuneri pe hârtie, e bine de știut. Există documente, ați spus, da, există o propunere. Ați putea să ne explicați de ce nu transmiteți acea propunere și Parlamentului European? Foarte clar, să ne spuneți de ce nu transmiteți acele documente Parlamentului European. Că din câte știu eu, acordul interinstituțional vă uh, cere să tratați Parlamentul așa cum tratați și statele membre și nu o faceți. Și aș dori să mai uh, aflu și care este evaluarea juridică, cum se poate schimba uh, Uh, standardul dintr-un regulament prin comitologie, pentru că asta faceți cu factorii de conformitate. Schimbați standardul stabilit prin regulament. Și din câte știu eu, acest lucru nu este permis. Și deci, dacă ne puteți da datele statistice sau dacă ni le dați ca explicație, eu nu înțeleg pentru că știm cu toții că pe viitor um, emisiile uh, vor fi măsurate în măsura posibilului în lumea reală, în condiții reale de trafic. Avem uh, automobile care respectă standardele americane, care sunt de 43 de miligrame pe kilometru. Deci se pot aplica aceste standarde. Eu nu înțeleg de ce există deviere atât de mari. Thank you very much. now... Mulțumesc. Dau acum din nou cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu primul element, nu sunt sigur, poate că există o neînțelegere. Poate nu am fost clar când am vorbit de cei 160 de km la oră, viteza și uh, altitudinea de 1200 de metri. Acestea sunt nivelurile maxime și sigur că plaja este de la 0 până la acel nivel maxim. Deci sigur că o situație urbană este inclusă în această marjă. Al doilea element uh, se refera la supravegherea europeană. După cum spuneam, ne gândim acum la mai multe opțiuni. Nu le-am studiat, uh, trebuie să se țină cont de diferite elemente și uh, sigur că avem și experiențele din trecut legate de funcționarea pieței interne și știm cum se organizează totul în alte sectoare. În ceea ce privește factorul de conformitate, Trebuie să fie clar că atunci când adaptăm metodele de testare, trebuie de asemenea să mm, câștigăm experiență. Sigur că metoda de testare funcționează, dar uh, sunt uh, diferite variabile în funcție de fiecare test și uh, de aceea e important factorul de conformitate. Însă e clar că cu timpul, în 2-3 ani, vom câștiga experiență și vom învăța din implementare și noi asta și dorim. În ceea ce privește propunerea menționată, nu, nu există o propunere concretă, se discută diferite documente, diferite opțiuni, dar nu există o politică DigiGrow. Există doar politica comisiei și noi uh, respectăm regulile comisiei în acest sens și nu aplicăm regulile DigiGrow. De aceea am să-i dau cuvântul colegului meu ca să completeze. Da, cred că e important um, ca uh, faptele să fie bine cunoscute, să nu aveți impresia că aplicăm standarde sau reguli diferite în acest caz. Procedura de comitologie obișnuită prevede, așa cum ne-au amintit mai mulți membri, ca proiectul de propunere pentru actul de punere în aplicare să fie comunicat experților din statele membre și Parlamentul European în același timp, după cum a spus colegul meu de mai multe ori, nu avem o propunere în uh, discuție, avem documente tehnice care prezintă diferite elemente și opțiuni pentru discuția cu statele membre. Ne mișcăm foarte rapid și după ce vom primi reacțiile statelor membre în legătură cu aceste elemente, vom pregăti rapid un proiect de decizie care va fi comunicat imediat Parlamentului pentru ca Parlamentul să poată să-și exercite puterea de control uh, democratic. Situația este regretabilă, poate, dar asta prevede actul de bază și regulamentul privind comitologia, de asemenea. Pe acestea le aplicăm de sute de ori pe lună și nu putem să facem o excepție în acest caz specific. Vă mulțumesc! Sorry, colleagues, we cannot continue. Dragi colegi, nu mai putem continua cu întrebările. După cum știți, avem o reuniune comună cu TV și Agri la ora 5 și trebuie să mai eh, tratăm încă un punct până atunci. Este clar că Parlamentul nu e pe deplin satisfăcut de aceste răspunsuri, după cum eh, bine știți pot să vă spun că vă invităm la următoarea reuniune a Comisiei ENVI, care va avea loc în 9-10 noiembrie, ca să ne explicați propunerea. Pentru că până atunci veți fi încheiat procedura și noi vrem să fim bine informați cu privire la această propunere și vom aștepta explicațiile dumneavoastră. Bun, aici încheiem punctul acesta. Și putem trece mai departe. Este vorba despre punerea în aplicare a legislației privind protecția mediului, un schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei. Am trimis Comisiei niște întrebări și acum cred că putem să începem discuția. Giving, uh, we can start Putem să începem dând imediat cuvântul comisiei pentru prima întrebare. Ulterior putem să continuăm cu celelalte întrebări. Toți cei care nu sunt interesați sunt rugați să părăsească sala. Iar dacă sunt colegi care doresc să discute despre emisii, să o facă pe hol. Vă mulțumesc și dau cuvântul doamnei Marian Wenning, director uh, pentru calitatea apei aerului la comisie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua! Prima întrebare. Vreau să spun că Comisia a făcut o evaluare cuprinzătoare a planurilor de uh, gestionare după raportarea din 2012 și apoi a existat o altă evaluare în 2014 a măsurilor puse în aplicare de diferiți actori din statele membre care ar trebui să permită atingerea obiectivelor de mediu din decizia cadru privind calitatea apei. Ambele rapoarte au uh, recunoscut um, eforturile depuse de statele membre, există și realizări deosebite și exemple de bune practici. Totuși, bazându-ne pe cunoștințele pe care le avem până în prezent, obiectivul pentru anul 2015 și anume de a atinge o, o calitate satisfăcătoare a apei nu a fost atins. În concluzie, statele membre trebuie să facă mai mult, este principala idee pe care trebuie să o subliniem și de care vom ține cont um, în momentul elaborării planurilor de um, gestiune um, care trebuie adoptate pentru la anul. Am constatat îmbunătățiri, dar ne așteptăm uh, să existe progrese în ce privește monitorizarea și evaluarea calității apei în toate statele membre. Ne dorim de asemenea ca ei să rezolve uh, problema uh, poluării um, datorate sectorului agricol și am să revin la această problemă ulterior pentru că 20 uh, până la 30% din pânza freatică și din apele subterane sunt afectate de um, agricultură și de poluarea datorată sectorului agricol. Ne dorim de asemenea ca toate organele care se ocupă de gestionarea apei să țină cont de uh, faptul că anumite cursuri de apă uh, Uh, își schimbă um, um, tipologia, am vrea să existe mai multe notificări în ce privește aceste modificări cu anumite cursuri de apă și uh, lipsa informațiilor uh, în ce privește măsurile de atenuare a efectelor secundare asupra acestor cursuri de apă pun de asemenea probleme. Cum spuneam, sunt consecințe la nivel hidromorfologic. În multe state membre um, se pot aplica uh, măsuri de stimulare pentru a permite uh, menținerea calității apei, pentru a reduce poluarea, pentru că știm că poluarea presupune costuri ridicate atunci când nu uh, se iau măsuri la timp pentru a, a preveni și există diferite tipuri de măsuri care pot fi luate. Vreau să reamintesc că și dumneavoastră ați făcut un raport în ce privește nivelul de punere în aplicare a deciziei cadru pentru calitatea apei și dacă nu punem în aplicare în mod corect toate prevederile acestei decizii cadru, știm deja care pot să fie consecințele. Cu toții vrem să ne îndreptăm în direcția cea bună și vrem să culegem roadele eforturilor depuse de statele membre. Chiar ieri uh, m-am întâlnit cu directorul meu general ca să vorbim despre evaluarea la jumătate de parcurs a um, nivelului de punere în aplicare a acestei decizii cadru, pentru că ne dorim să ne asigurăm că toate sursele de apă și toate cursurile de apă um, se vor respecta aceste standarde de calitate. Mulțumesc, acum dau cuvântul domnului Gambus. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și uh, reprezentantei comisiei pentru explicație. Vreau să încep prin a spune că sunt uh, îngrijorat în ce privește situația um, apei în statele membre. Așa cum ne spunea și reprezentanta comisiei, uh, această decizie cadru care a fost adoptată de statele membre nu este suficient de bine aplicată aceștia nu s-au ocupat uh, așa cum trebuia de măsurile de punere în aplicare și nu au um, realizat, nu au atins uh, obiectivele. Pot să dau și exemple uh, concrete, ca de exemplu bazinul hidrologic al fluviului Ebru știu că a existat un raport al comisiei care arăta cu degetul această situație dezastroasă. Uh, în luna aprilie, um, statul spaniol a trimis un răspuns oficial. Președintele cere deputatului să vorbească puțin mai încet. Deci, cum spuneam, în luna aprilie um, și Parlamentul a solicitat un răspuns din partea Comisiei pe care l-a și primit. Și până la urmă um, s-a ajuns la concluzia că bazinul hidrografic și delta um, acestui fluviu din Spania urmau să fie incluse într-un plan de gestiune pe perioada 2015-2016, dar acest lucru nu este suficient. Guvernul socialist care era la putere uh, um, nu a făcut uh, ce trebuia. Uh, e păcat pentru că calitatea apei um, este un proiect care ar trebui să intereseze pe toată lumea, nu să devină cu problemelor uh, politice dintr-o țară. Eu mi-aș dori ca toate măsurile prevăzute să fie puse în aplicare. Doamna Șalia Perica. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că abordăm acest uh, subiect din perspectiva uh, agriculturii și a polorii datorate uh, agriculturii. Se pun multe întrebări în ce privește folosirea fosfaților și a uh, nitraților. Știm că concentrația de fosfat și de nitrat în apă este mult prea mare. Mă întreb dacă se pot lua măsuri pe termen cât mai scurt cu putință pentru a reduce această concentrație în um, um, apa subterană, pentru că eu uh, știu că mai multe studii au arătat că 90% din uh, um, rezidurile de fosfat și nitrat Uh, se datorează agriculturii, dar eu uh, am citit și alte studii și alte rapoarte care arată că din cauza proastei gestionări a canalizărilor uh, se ajunge la această poluare. Unde se află adevărul? Mulțumesc, domnul că este acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântat de faptul că uh, putem să discutăm despre acest subiect și mă bucur că um, discutăm chiar și succint despre o chestiune atât de importantă precum gestionarea resurselor de apă. Îmi pare rău să constat că în raportul despre Grecia um, se arată că guvernul Greciei întotdeauna um, suferă de, din cauza um, carențelor administrative, din cauza întârzierilor în punerea în aplicare a legislației europene. Oamenii din Grecia respectă mediul și consideră că protecția mediului și mai ales a apei reprezintă o prioritate. Deci am mai multe întrebări. În ce măsură guvernul elen a folosit instrumentele europene de sprijin tehnic pentru punerea în aplicare a acestei directive? Ce poate să facă concret comisia de azi înainte ca să exercite presiune asupra guvernului elen și ca să îl incite să nu mai piardă timp, pentru că este un timp prețios. Primul ciclu deja s-a încheiat. O altă întrebare, ce trebuie să facă noul guvern elen pe plan administrativ și politic, astfel încât să poată să pună în sfârșit în aplicare uh, directiva cadru apă. În sfârșit, domnule președinte, de mai multe ori am constatat că, în general, Comisia și Uniunea Europeană se mulțumesc cu declarații pompoase, însă de aici și până la fapte e cale lungă de bătut și parcă de fiecare dată ne depărtăm și mai mult de uh, cetățeni. Poate că ar trebui să tragem învățăminte și din această experiență și ar trebui să ne apropiem mai mult de ceea ce se întâmplă în statele membre și credem că ar trebui să urmărim mai de aproape um, implementarea acestei directive. Mulțumesc. Dau din nou cuvântul comisiei ca să poată răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. privitor la mm, stadiul de punere în aplicare a celei de-a doua generații de planuri de gestiune, am vorbit în lung și în lat și continuăm să o facem cu statele membre și încercăm să îi ajutăm uh, pe tot parcursul procedurii există și niște consultări publice care trebuie finalizate până la sfârșitul anului, iar în martie 2016 rezultatele trebuie trimise comisiei. S-au registrat mari întârzieri în prima rundă, s-au făcut ceva ajustări în ce privește calendarul, însă noi încercăm să um, conlucrăm cu statele membre, să dialogăm cu ele ca să le atragem atenția asupra lipsurilor, asupra aspectelor uh, care mai trebuie îmbunătățite, ce au fost constatate în primele planuri de gestiune. Și facem chiar și un fel de evaluare preliminară a um, celor planurilor de gestiune de a doua generație. Deci în această a doua rundă um, avem mai multe informații, nu numai despre um, stadiul de punere în aplicare, ci și, și despre monitorizarea politicilor și a măsurilor uh, adoptate. În ceea ce privește um, rezidurile, Uh, de nitrat și de fosfat, 0,5 mg la litru. Totul depinde de ecosistem, ca să știi dacă este uh, un nivel uh, um, ce poate să fie toxic sau nu. Nu știu dacă directiva în ce privește nitrații ne permite să atingem acest obiectiv peste tot dar pot să revin la acest aspect. Nu știu dacă mi-a mai scăpat ceva, da? Doream să spun câteva cuvinte despre um, dacă rezidurile provin mai degrabă din agricultură sau din cauza canalizărilor proaste. Nu știu dacă e bine să opunem aceste două surse, nu acest lucru este important. Cred că există mai multe surse de poluare, în general nu um, avem o gestionare suficient de ecologică. Cifrele pe care le am eu la dispoziție însă mi arată că impactul uh, sectorului agricol este cel mai mare. Mulțumesc. Mai doriți să las cuvântul? A, ulterior. Putem acum să trecem la cea de-a doua întrebare și rog Comisia să ne dea răspunsul. Basically, I think this goes on uh, uh, in, in view of the... Da, uh, pe scurt, într-adevăr, am fost, au fost câteva întrebări care au fost puse și trebuie să încercăm să răspundem dinainte, deci de la bun început, cum anume putem pune în aplicare directiva cadru în acest an, uh, Eh, era termenul practic stabilit pentru atingerea acelor obiective, dar din păcate nu am atins această țintă decât în 53 la oratoarea se corectează. Obiectivul să ne atins decât pe jumătate din teritoriul Uniunii, dar oricum este totuși o situație mai bună față de unde am plecat. Eh, practic avem o îmbrătățire de 10%. practic este o, o cantitate destul de însemnată de uh, cursuri de apă, bazine de apă, ca căror stare s-a îmbunătățit. Dar noi, sigur, trebuie să recunoaștem că nu este suficient, că mai avem uh, multe de făcut, însă pe de altă parte trebuie să ținem cont și de faptul că se constatează totuși progrese în aceste toate direcții, chiar dacă nu ne-am Uh, ridicat la înălțimea așteptărilor. Și da, nu vom reuși nici în câteva luni, nici în două luni să atingem uh, acele obiective, dar suntem totuși pe calea cea bună. Deci, nu putem nici să deducem din această situație nesatisfăcătoare că totul merge rău. Există totuși și uh, o îmbunătățire, este, există o tendință totuși care este pozitivă și sperăm că vom putea vedea o confirmare a acestei tendințe și din noile date care vor fi oferite în rapoartele viitoare ale statelor membre privind uh, planurile de management. Trebuie să accelerăm într-adevăr uh, acțiunile noastre Eh, trebuie să întreprindem și acțiuni complementare, trebuie să punem în aplicare și directivele complementare, complementare privind nitrații, spre exemplu. Deci vom continua, eh, cum am spus și mai devreme și repet această idee, suntem mereu în eh, contact permanent cu statele membre, deci avem o anumită strategie de monitorizare a implementării, dar, sigur, există o grămadă de factori aici, problemele sectorului agricol și așa mai departe. Și de fiecare dată discutăm cu statele membre, încercăm să găsim uh, un, o bază comună de interpretare între uh, directiva cadru și măsurile de implementare. Sigur, uh, mai sunt și cazuri în care mesajul uh, nu este bine înțeles, sigur, nu este prima dată când ne confruntăm cu astfel de situație, învățăm lecții și din uh, nereușite, există și proceduri de încălcare care sunt declanșate uneori la nevoie și, sigur, vedem cum anume lucrurile pot fi îndreptate, iar dacă altfel nu se poate, să ajungem și la Curtea de Justiție și încă un aspect la care sigur ne vom referi și ulterior, și anume sprijinul financiar care este disponibil prin intermediul a uh, diferite instrumente Eh, cum ar fi fondurile pentru dezvoltare. Aceste instrumente ar trebui să fie mult mai mult folosite de către statele membre decât în momentul de față, când constatăm că în anumite cazuri eh, măsurile care sunt legate, să zicem, de programele de dezvoltare eh, rurală, agricolă, practic nu sunt folosite în scopul pentru care există, ceea ce este păcat, este o rușine. Și acum, în final, încă un aspect uh, Practic și noi ne bazăm foarte mult pe sprijinul dumneavoastră și al fiecărui stat membru. Pentru că și acele planuri de management la nivel național uh, sunt foarte importante și, sigur, structurile noastre de uh, elaborare a politicii comunitare țin cont și de aceste impulsuri uh, de la nivel național. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. And now we can... Mulțumim pentru aceste răspunsuri. Continuăm acum. Yeah, thanks very much for the, uh, to the Commission for... Uh... Domnul Eckhout are cuvântul. Mulțumim Comisiei pentru clarificarea acestor aspecte, dar bine, înțeleg, există această tendință pozitivă, dar uh, Totuși suntem departe de uh, obiectivul vizat pentru 2015, pentru că dacă în 5 ani doar, constatăm doar o îmbunătățire de 10%, totuși uh, acest progres este mult prea lent. Uh, de exemplu, nu știu dacă, să zicem, uh, direcția privind controlul bugetar, dacă ne spune de asemenea, uh, da, mergem în direcția cea bună, dar iată, n-am ajuns. Nu știu dacă se poate așa. În orice caz, ceva mai specific în ce privește comunicarea privind uh, implementarea directivei cadru privind apa. Știți foarte bine că uh, da, există unele state membre care practic continuă să acționeze ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și dumneavoastră ne spuneți că trebuie făcute mai multe eforturi, dar pentru mine nu este încă clar când anume Comisia intervine mai activ pentru a se asigura că toate statele membre uh, se conformează obligațiilor de implementare. Deci, bine, înțelegem, există o anumită obligație de comunicare între Comisie și statele membre, dar până la urmă nu înțeleg dacă există sau nu un sentiment de urgență, dacă suntem cu adevărat implicați, dacă ne puteți preciza uh, ce puteți face dumneavoastră, înainte, să zicem, de a recurge la procedura de încălcare și la uh, Curtea de Justiție. Totuși, până una alta, ce, ce puteți face dumneavoastră în momentul în care anumite state membre uh, nu Mm, implementează așa cum ar trebui, care nu fac nimic mai mult decât să lase timpul să treacă. Asta să știu, dumneavoastră, cum uh, considerați aceste situații? Ce măsuri puteți lua? Ce pași concreți puneți în aplicare? În afară, să zicem, de uh, uh, explicarea acelor posibilități de a lansa o procedură de încălcare. Eu cred că totuși poate da și în acest domeniu, ca și în domeniul financiar, Comisia trebuie să fie mai strictă. Thank you very much. Mulțumim. Din câte văd, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Ba da, domnul Gramaticachis. Θα συνεχίσω στο ίδιο ύφος με τον προηγούμενο συνάδελφο και εγώ... Da, mulțumesc. Aș vrea să mă refer și eu la ce spunea antevorbitorul. M-am referit, spre exemplu, la situația generală din Grecia și Practic, ă, la fel se întâmplă și în alte țări, dacă înțeleg bine, dar nu sunt destule elemente concrete. Acele 53%, acele procente la care s-a referit reprezentanta Comisiei, mie îmi vine practic foarte greu să-mi dau seama dacă este un pas înainte sau un pas înapoi, dar tot acest subiect, realitatea apei, este ceva foarte important ă, atât pentru cetățeni cât pentru, și pentru noi deputații aleși. Trebuie totuși să vedem care sunt progrese. A quick question to the Commission. Um, is the Commission aware of any issues with some member states who might be saying that they have um, added challenges in implementing this directive, particularly when it comes to the semi-arid climatic conditions, which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 Miller. Mulțumim, doamna Miller, aveți cuvântul. Da, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Am venit ca să-l reprezint pe colegul Ian Huitema. El a pus două întrebări comisiei, 4 și 8, și vă rog să răspundeți și la ele. Ich sie jetzt nicht vorliegen. Nu le am în față, dar cred că le aveți în documente. In this way. Da, într-adevăr, lucrăm în, această, în acest fel. Luăm întrebările la rând, uh, primim un răspuns, punem întrebări suplimentare. Deci dacă puteți aștepta un pic, o să ajungem și la aceste întrebări. Deci dau de nou cuvântul comisiei ca să ne poată răspunde. Ah, domnul Pedici. Solo una piccola aggiunta. Vreau doar să adaug ceva uh, la capitolul integrare, să adaug la ce a spus colegul Bas Eichhout. Noi am rugat Comisia să vină să ne discute despre un subiect care ne um, îngrijorează foarte mult. În Italia avem un loc al Daghi unde există um, unde se face exploatarea petrolului și știm că apa potabilă um, care alimentează Pulia, Basilicata și Calabria are de suferit din cauza scurgerilor. Știm că um, sursele de apă potabilă au fost poluate de um, um, um, hidrocarburi. Și oamenii beau această apă contaminată de ani de zile. Am atras atenția Comisiei. Comisia a lansat o anchetă, însă a trecut un an de zile și nu s-a întâmplat absolut nimic. Revin așadar la uh, întrebarea pe care a pus-o Bas Eichhau. Ce se întâmplă când ați ajuns în acest uh, punct? Aveți informații despre ceea ce se întâmplă și este o încălcare a principiilor fundamentale și a drepturilor fundamentale a cetățenilor europeni, dreptul la o protecție a sănătății. Și ce faceți ca să apărați uh, sănătatea cetățenilor? Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim pentru intervenție. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, vom da acum cuvântul Comisiei pentru răspunsuri. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Referitor la mm, o serie de probleme și cele la care v-ați referit, deși acum ultima întrebare se referă la ceva mai specific. Deci, Deocamdată nu mă voi referi la întrebarea numărul 8, ci la celelalte luate la rând. În ce privește ce anume facem noi, cum procedăm, dacă putem să intervenim într-un mod mai concret, trebuie să spun că noi procedăm, după cum spuneam, pe două căi principale. Pe de o parte, uh, suntem în contact permanent cu statele membre în așa fel încât să-i ajutăm să uh, înțeleagă și să ajungem la o bază comună de înțelegere asupra modului în care poate fi implementată această directivă. Și uh, metoda aceasta, să știți că a permis deja la obținerea multor progrese, pentru că fără acest dialog poate n-am fi nici măcar unde suntem. Deci este un dialog foarte intens, dar sigur, avem și acele cazuri de proceduri de încălcare. Avem un anumit număr, și care nu se referă numai la această directivă cadru, ci și la uh, alte, la, la alte de, uh, elemente de legislație europeană prin calitatea apei, apa urbană și așa mai departe. Uh, dar, în orice caz, numărul de procedurilor de încălcare legate de apă este destul de ridicat. Deci urmărim îndeaproape uh, atât cât putem, uh, atât pe partea juridică, dar, oricum, până la urmă, statele membre sunt cele care trebuie să întreprindă măsurile concrete. Da, este adevărat că uh, Uh, aveam acel obiectiv uh, global de atingere a unei bune calități a apei la modul general, dar sigur știți dumneavoastră că există o anumită serie de situații de excepție pe care statele membre le, le um, pot invoca și deci prelungi termenele pentru implementare. Și sigur, de fiecare dată trebuie văzut de la caz la caz uh, și aici sunt multe discuții, de altfel este și o problemă pe care sperăm să o putem ameliora. Apoi intervine deci și monitorizarea acelui ciclu de planuri de uh, management și asta este justificarea situației din momentul de față. Acum, în ce privește situația din Grecia, uh, tocmai am primit ultimul plan de management din partea guvernului elen, care a fost adoptat în luna august și deci suntem în plin uh, proces de uh, evaluare. Nu pot să vă spun acum care va fi uh, răspunsul oficial al comisiei, însă în același timp am continuat uh, să lucrăm împreună cu colegii din Grecia și uh, facem tot ce ne stă în putere ca să se evite întârzierele constatate în precedentul ciclu de management cum în ce privește scăderea resurselor disponibile de apă, celelalte provocări. Până la urmă, directiva cadru privind apa nu se referă doar la calitatea apei, dar și la cantitatea de apă disponibilă și avem, spre exemplu, linii directoare privind uh, managementul resurselor de, de apă și statele membre le au la dispoziție, se pot inspira de ele în momentul în care uh, proiectează planurile de management la nivel național. Sper că am răspuns Uh, tuturor aspectelor din întrebări. După cum spuneam, uh, unele aspecte erau deja menționate în răspunsul la întrebarea anterioară. Thank you very much. Mulțumim, iar acum putem trece la întrebarea numărul 3, calitatea apei și noile sisteme sanitare și dăm imediat cuvântul comis. Yeah, this, um... Da, mulțumesc această întrebare se referă și la decizia curții privind uh, obligațiile uh, administrației publice în materie de calitate a apei și uh, eu aș spune că această decizie nu face ca, nu împiedică neapărat noile proiecte. Eu cred că mai degrabă uh, Uh, această decizie a curții vine să confirme o anumită atitudine la nivel de jurisprudență din partea curții. Deci, sigur, uh, este normal că trebuie evaluat impactul unui proiect asupra mediului înainte de lansarea lui. Însă, această nevoie de a evalua noile proiecte la nivel de impact înainte de să li se acorde autorizarea este poate ceva un pic mai nou, pentru că nu era neapărat inclus în directiva privind habitatul, dar este logic. Iar în ce privește impactul eventual, sigur trebuie deci să se verifice că ă, cursul, calitatea cursurilor de apă nu va fi afectată de vreun nou proiect, iar aceste condiții până la urmă nu s-au schimbat în urma acestei decizii a curții. Iar proiectele care sunt uh, vizate de o astfel de procedură prealabilă sunt uh, oricum uh, semnalate și în legislația existentă. Deci nu vedem de ce motiv noi proiecte în acest domeniu al sistemelor de canalizare ar putea fi blocate. Nu este practic o cerință nouă. Și Asta chiar dacă anumite proiecte ar putea induce o anumită deteriorare a ă, a anumitor aspecte din habitat, există și acolo posibilitatea de a primi aprobare dacă ă, întrunesc condițiile pentru acceptare. În ce privește autoevaluarea și care poate duce deci și la adaptarea proiectului, sigur este o, o măsură care vizează obținerea unui mai bun echilibru, pentru că Până la urmă, da, sigur, nu neapărat toate proiectele pot fi puse în aplicare conform planului inițial. Uneori există și nevoie de adaptare conform legislației de mediu din UE. Mulțumesc. Thank you to you. And now I give the floor to Michel Dantin. Mulțumim. Acum dăm cuvântul lui Michel Dantin. Ora, microfonul oratorului nu funcționează. Ați Țin mai întâi să mulțumesc Comisiei pentru răspunsurile deja oferite. Eu cred că hotărârea curții la care ne referim scoate în evidență și o diferență mare de interpretare între statele membre pe subiectul acesta al degradării habitatului și o diferență de interpretare uh, a dosarelor și la nivelul lucrărilor în uh, cauza care a fost uh, judecată era practic un proiect cu scop economic, se urmărea lărgirea unui curs uh, de apă pentru a permite trecerea unor nave cu un gabarit mai mare. Dar, practic, există și cazuri în care, practic, lucrările vizate uh, intenționează să îmbunătățească starea habitatului. Eh, ne-am putea gândi la exemple în anumite râuri în zone montane, a căror albie poate fi amenajată pentru a eh, mai face față într-un mod mai eficient viiturilor, spre exemplu. Dar pot, pot exista și alte exemple. Ne gândim la cazul uh, inundațiilor. Se, sunt și acolo nevoie, este creată nevoie de a face lucrări pentru consolidarea cheiurilor. cheiurilor. Deci, la un moment dat, trebuie să avem grijă să nu existe un conflict, o confuzie de interpretare între diferitele directive. Deci, întrebarea rămâne dacă pe termen mediu Comisia are în vedere o modificare a acestei directive pentru a clarifica aceste elemente, pentru a, ca să se evite, deci, confuziile și, până la urmă, să ne apropiem de obiectivul principal, ameliorarea calității uh, apei. Mulțumim. Nu știu dacă această întrebare trece imediat la răspuns sau mai dorește cineva să ia cuvântul. Se pare că nu, atunci dăm din nou cuvântul comisiei. Well, <clears throat> One clarification that I would like to make that is the, uh, the Water Framework Directive is not concerned with the tempered, temporary Uh, sigur, nu mă refeream adineauri doar la uh, aceste aspecte de deteriorare temporară de care ar putea fi aduse unui habitat. Nu cred că este aici neapărat un conflict de interpretare. Dar, practic, uh, încă din 2008 în coace avem uh, acele linii directoare privind uh, strategia de implementare, la care m-am referit și mai devreme și practic, uh, în definitiv, decizia luată de curte este coerentă cu acele linii directoare, cu acele principii de politică pe care Comisia le urmărește de la bun început. Și, deci, iarăși, decizia curții nu face decât să confirme această abordare lucrăm acum la programul pentru 2006-2018 împreună cu statele membre. Și cred că vom avea ocazia să mai discutăm și cu statele membre pe marginea acestei discuții ca să ne asigurăm că suntem cu toții de acord, că acest principiu de coerență este bine înțeles și că el este aplicat în mod uniform. Thank you very much. Now we can go to... Mulțumesc. Putem trece acum la următorul punct, punctul B, legături cu alte domenii de politică, care se leagă cu întrebarea 4, poluarea provocată de agricultură, și dau comisiei cuvântul pentru răspuns. Thank you. This is an issue. Mulțumesc. Este un subiect care a mai apărut și nu pot decât să repet că în acest context suntem în contact cu toate statele membre ca să garantăm o implementare adecvată a directivei nitraților. Nu e doar cu titlu informativ, ține de competența mea direct și are strânsă legătură cu directiva cadru a apei. De asemenea, există un schimb de informații continuu privind um, Comitetul Nitraților care evaluează implementarea acestei, acestei uh, mm, uh, prevederi din actele, acestor prevederi din actele legislative. Trebuie să acționăm juridic în caz de uh, nerespectarea condițiilor. Parlamentul de asemenea trebuie să fie uh, informat de asemenea, împreună cu statele membre am uh, stabilit strategia de implementare a directivei cadru a apei pentru următorii ani și în acest context vom analiza îndeaproape subiectele care afectează sectorul agricol și măsurile care vor trebui luate și vom încerca să intrăm în legătură cu statele membre și să găsim interpretări comune și să dezvoltăm soluții pentru a răspunde la cele mai uh, uh, frecvente probleme provocate de uh, poluare și de modificări de morfologie naturale. Am indicat în reuniunile bilaterale cu statele membre că există această lacună la măsurile de bază și că trebuie nu doar să fie implementate măsurile de bază, ci uh, să și vedem planurile de gestiune a cursurilor de apă și să vedem posibilitatea sau mai degrabă nevoia ca statele membre să meargă dincolo de uh, măsurile de bază. There is the issue of um, the um, European Court of uh, Auditors. Există și chestiunea legată de Curtea de Conturi Europeană. Sigur că ecoconformitatea este un subiect foarte important. Acesta face parte din uh, PAC, dar nu e valabil pentru directiva cadru apei și pentru utilizarea um, durabilă a pesticidelor. Pentru aceste două directive, Comisia colaborează cu statele membre și uh, de asemenea lucrează pentru a se, asigura că atunci când PAC va fi revizuită sau se vor considera necesare schimbări, să menționăm și uh, subiectul ecoconformității din perspectiva directivei cadru a apei. Dar sunt și alte măsuri care pot fi folosite ca să ne asigurăm că sectorul agricol are posibilitatea de a ă, contribui la îndeplinirea obiectivelor, dacă doresc, de exemplu, o directivă cadru. Există o sferă de aplicare uh, obligatorie pentru uh, agricultori, cu toții au acces la aceste recomandări și pot, de asemenea, să se asigure că folosesc aceste recomandări în uh, implementarea măsurilor. Politica de dezvoltare rurală este un instrument necesar și un mecanism și prin uh, noul regulament privind dezvoltarea rurală și actele legislative conexe uh, este foarte clară posibilitatea de a se ameliora gestionarea apei și de a se spori eficiența utilizării uh, de apă în agricultură. Acestea sunt elemente prioritare în funcție de care regiunile și statele membre trebuie să-și programeze cheltuielile în programele de dezvoltare rurală. Este disponibilă o gamă întreagă de măsuri pentru a contribui la aceste priorități. Avem formare, consiliere, investiții, practic, practici de management multianuale pentru ca statele membre să uh, poată acționa cât mai bine. Vom avea un raport uh, de implementare în uh, câțiva ani și apoi vom evalua progresul către obiectivele programelor de dezvoltare rurală. Vă mulțumesc. Thank you very much. I give... Mulțumesc. Doamna Auken. And... Jeg kommer Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc daneză. Am o întrebare pentru comisie. Și anume, ne confruntăm cu o problemă foarte mare. Multe state membre, aproape toate, nu respectă legislația. Unele nu o respectă chiar deloc. Și cunosc experiența din țara mea. În guvernul actual, Ministerul uh, Mediului nu mai există. A fost uh, contopit cu Ministerul Agriculturii. Deci a fost literalmente înghițit de uh, Ministerul Agriculturii și primul demers a fost să se revină asupra unor acte legislative adoptate ca să se revină la protecția apelor și tocmai la aceste bariere de protecție uh, pentru cursurile de apă. Guvernul danez este pe punctul de a uh, rediscuta această dispoziție, iar Comisia nu ține cont suficient de această situație. Cred că ar trebui măcar să se aducă în discuție dacă nu s-au făcut uh, cele necesare în Danemarca timp de mulți ani. În, uh, în țara mea se poartă această discuție și cred că uh, se întâmplă și în alte țări. Iar Danemarca este acum una din statele cu suprafața cultivată cea mai mare. Și deci este greu să se mai facă ceva trebuie să se pună capăt anumitor zvonuri conform cărora ar exista o supraimplementare în Danemarca. Nu este deloc așa. Și mă întreb dacă vor fi uh, urmate recomandările Curții de Conturi sau dacă pur și simplu se va menționa ce a spus Curtea de Conturi. Există mai multe recomandări făcute pentru uh, ameliorarea situației revedem uh, toate dispozițiile referitoare la ecoconformitate, uh, ecocondiționalitate în uh, agricultură și cred că trebuie îndeplinite toate aceste cerințe. Cred că altfel nu mai putem avea încredere în eforturile Uniunii Europene, pentru că ce se face într-un stat trebuie făcut peste tot. Uh, Trebuie să continuăm să lucrăm, nu se poate să lăsăm situația așa cum este, mai ales dacă nu este o situație ameliorată. Și deci, vorbind despre Danemarca, dar și despre alte state, aș spune că există o poluare foarte difuză în uh, fluvii, în râuri și suntem încă foarte departe de condițiile stabilite de Directiva Cadru Apei. Mulțumesc, domnul Hausling. Vă mulțumesc că mi-ați dat și mie șansa să pun o întrebare. Ați abordat subiectul nitraților. Mă interesează cum evoluează acest subiect în statele membre. Avem unele state membre care au avut probleme cu nitrații în pânza freatică în ultimii ani. Ne puteți spune care e situația în statele membre? Avem lacune de punere în aplicare. Ați vorbit despre acest lucru. Ce înseamnă concret pentru statele membre? Uh, E vorba de aplicarea legislației în vigoare și, în al treilea rând, noua politică agricolă comună am uh, decis măsuri de greening. Uh, să ne așteptăm la o ameliorare a situației sau considerați că nu prea se va schimba nimic în bine, așa cum consideră și multe asociații de protecție a mediului? Thank you very much. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, dau cuvântul uh, reprezentantei Comisiei pentru răspunsuri. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, pentru întrebări, doamne Auken. Uh, da, știm că în Danemarca se discută revizuirea anumitor măsuri, dar aș vrea să spun înainte de toate că există diferite moduri de a atinge obiectivele. Noi, Comisia, vrem să uh, vedem că obiectivele sunt atinse. Prin uh, programele și uh, măsurile și planurile Comisiei, noi vom putea evalua dacă măsurile sunt suficiente. Dar momentan ne aflăm între două cicluri. La primul ciclu ne-am emis comentariile, am discutat uh, în detaliu cu statele membre, inclusiv cu uh, Danemarca. Și uh, așteptăm acum al doilea val de planuri de gestiune a bazinelor hidrografice și da, după ce le vom primi vom putea spune dacă Danemarca îndeplinește obiectivele directivei cadru a apei. Și abia atunci vom fi în măsură să ne gândim la următoarele uh, etape și la ce gen de măsuri uh, va trebui să luăm. În legătură cu raportul Curții de Conturi, da, l-am citit uh, cu mare atenție și am discutat acest raport. am găsit um, moduri de a răspunde într-un spirit pozitiv și de a ține cont de mai multe recomandări. Probabil că nu toate detaliile, nici nu v-aș putea prezenta acum toate detaliile, dar în legătură cu majoritatea recomandărilor pot să vă spun că noi am susținut curtea. Dar aș vrea să vă spun că nu este neapărat uh, comisia cea care controlează situația, ci statele membre. Ele sunt cele care trebuie să ia măsurile și noi putem să judecăm dacă măsurile sunt luate sau nu, putem discuta cu statele membre, putem să încercăm să le convingem și să le ajutăm să se asigure că se iau măsurile cele mai adecvate și dacă e nevoie, le dăm în judecată. Lansăm procedurile de infringement. V-am dat cifrele de proceduri în curs. Acestea sunt măsurile pe care le putem uh, aplica noi uh, la Comisia Europeană și cred că este de fapt uh, vorba mai mult de un subiect care trebuie discutat cu statele membre ca să ne asigurăm că există o consecvență și că toți actorii implicați în planurile de gestiune a bazinelor hidrografice își fac datoria și își aduc contribuțiile respective. M-aș opri aici. Sper că am răspuns uh, ideilor uh, de bază din întrebările adresate. Mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumesc. Putem trece mai departe la următoarea întrebare. E vorba de reducerea depunilor de azot, o întrebare a domnului Huitema. Și dau cuvântul Comisiei pentru răspuns, după care voi da cuvântul uh, colegei noastre ca să răspundă. Thank you again. Mulțumesc încă o dată. Am vorbit foarte mult despre directiva nitraților. Am vorbit despre planurile de gestiune a bazinelor hidrografice în al doilea ciclu statele membre vor trebui să evalueze uh, unde se situează în ceea ce privește uh, situația și obligațiile legate de directiva cadru apei. Trebuie să evalueze monitorizarea și, uh, de asemenea, de unde vin presiunile ca să se asigure că se aplică măsurile cele mai adecvate. Încă o dată, după cum am mai spus în răspunsurile mele anterioare, Considerăm că directiva nitraților și directiva uh, habitatelor uh, păsărilor sunt de bază în corelație cu uh, directiva nitraților, iar statele membre trebuie să se asigure că se aplică aceste măsuri și de asemenea trebuie să se asigure că înțeleg dacă aceste măsuri sunt suficiente sau dacă există o problemă mai mare care va trebui um, tratată prin măsuri suplimentare. Este vorba de uh, o cerință clară uh, ce derivă din directiva cadru a apei. Am mai discutat unele dintre măsurile care merg mai departe și ne-am întrebat dacă acestea sunt măsuri care se iau pe partea de agricultură sau sunt măsuri um, care au legătură cu cerințele din alte directive, directiva apelor reziduale, de exemplu, care depinde de statele membre. Și de asemenea se pune problema dacă acestea sunt suficiente pentru a acoperi lacunele. Va trebui să analizăm pozitiv uh, acestea în următoarele planuri de gestiune a bazinelor hidrografice. Și aș dori să mă mai refer și la finanțarea disponibilă în programele de dezvoltare rurală în cadrul programelor naționale iar statele membre nu trebuie să uite că au mecanisme foarte bune uh, pentru a uh, respecta directiva cadru a apei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, aveți cuvântul. Doamna Müller. Sorry, I don't know if we have uh, other members. Ah, mă scuzați, nu știu dacă mai sunt alți colegi care doresc să ia cuvântul pentru a pune întrebări comisiei? Nu. Putem trece la următoarea întrebare. E vorba de competitivitatea întreprinderilor în zonele rurale și dau cuvântul comisiei pentru răspuns. Thank you. Um... Vă mulțumesc. Am spus uh, în prezentarea inițială că practicile uh, din agricultură au uh, efecte importante, uneori, din păcate, efecte negative asupra calității, disponibilității și integrității ecosistemelor acvatice. Am furnizat probe în rapoartele de implementare ale Comisiei și în rapoartele referitoare la situația mediului de la Agenția Europeană a Mediului. Evident, uh, aceste, afecte, aceste efecte generează și costuri suportate de agricultori, de proprietarii terenurilor și de societate în general, pentru că dacă calitatea apei este proastă, trebuie ca apa să uh, fie tratată, să devină sigură, ca să poată fi băută de populație și de asemenea trebuie să uh, impunem măsuri pentru a preveni și eroziunea și alte efecte nocive. Trebuie să ne asigurăm că um, este cunoscut impactul asupra societății în general și asupra uh, întreprinderilor. Deci, cum vom uh, răspunde la toate aceste provocări? Comunitatea agricolă, sectorul agriculturii Uh, dorește să ia măsurile necesare. Acest subiect este foarte adesea provocat uh, de numărul și de dimensiunile fermelor. Să nu uităm că sectorul agriculturii primește cam 40% de la bugetul european. Sunt fonduri ce pot ajunge la agricultori ca aceștia să se adapteze la uh, cerințele din directiva cadru a apei. Acești bani au legătură cu, uh, deci, vin din ambii piloni ai politicii agricole și sunt destinați entităților și agricultorilor ca să se asigure că se aplică măsurile cele mai adecvate dar în mod clar este necesară o acțiune mai coordonată în, stipulată în planurile naționale ale guvernelor sau în corelație cu plățile conform regulamentului agricol pentru ca agricultorii să poată avea acces la plăți directe dacă iau anumite măsuri de exemplu, dacă au zone tampon, dacă creează zone sigure din punct de vedere ecologic, dacă au uh, garduri vii, dacă au uh, pădurici. Uh, sunt foarte multe măsuri pe care le pot lua guvernele. Deci nu e nimeni lăsat de capul lui, fondurile trebuie folosite și noi înțelegem că unele din aceste fonduri uh, adesea nu sunt uh, accesate de statele membre, care nu își stimulează planurile de dezvoltare rurală. Practic am trecut printr-un exercițiu întreg acum și discutam cu colegii de la Direcția Generală Agri și am constatat că statele membre uneori pur și simplu nu știu că există aceste măsuri care le ajută să financeze acțiunile pe care trebuie să le întreprindă, tot pentru a răspunde cerințelor și obligațiilor din directiva nitraților sau din directiva cadru a apei. Noi lucrăm activ împreună cu colegii noștri de la Direcția Generală Agricultură pentru ca statele membre să conștientizeze existența acestor fonduri dar unor trebuie să spun că e nevoie de mari eforturi uh, pentru ca statele membre să înțeleagă că există aceste fonduri. Unor, pur și simplu, statele membre nu știu că există fondurile sau nu le folosesc. Noi am dorit să fie sporită conștientizarea și să se profite de această posibilitate cât mai mult. Avem și anumite documente orientative. E vorba de măsuri ce pot fi disproporționate în ceea ce privește costurile și beneficiile. De exemplu, fezabilitatea tehnică, după cum am mai spus, costurile disproporționate, condițiile naturale. Poate toate aceste măsuri pot fi folosite ca să ne asigurăm că uh, nu se iau anumite măsuri? Încă o dată, articolele din directiva cadru a apei se pot aplica în anumite circunstanțe, dar procesul este transparent și trebuie să fie justificat, trebuie să fie bine uh, însoțit de documente. și trebuie să ne asigurăm că statele membre utilizează cât mai mult toate aceste diferite posibilități ca să se asigure că agricultorii sunt uh, susținuți, pe de o parte, asigurându-se că ating obiectivele din directiva cadru apei și, în același timp, asigurându-se că autoritățile respective de gestiune de la programele de dezvoltare rurală cunosc existența acestor programe și, în consecință, că comunitatea de părți interesate cunoaște aceste măsuri. Vă mulțumesc! Thank you very much. I don't know if there are... Mulțumesc. Nu știu dacă sunt întrebări din partea colegilor. No. Nu? And then we can go to the next. Putem trece la următoarea întrebare. Made by Madame Rivasi. Este o întrebare a doamnei Rivazi referitoare la uh, substanțele uh, farmaceutice, apă. Dau cuvântul Comisiei pentru răspuns și apoi deschidem dezbaterea. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Ne ocupăm deja de ceva timp de acest subiect. Uh, am comandat un studiu a fost, care a fost publicat în iunie anul trecut și discuțiile au continuat la atelierul comisiei din septembrie. În 2014, consultanții au prezentat soluții pentru a uh, trata problema substanțelor medicamentoase în apă și pentru dezvoltarea unei strategii sau pentru a contribui la o strategie pe care Comisia să o uh, creeze în funcție de cerințele din uh, directiva privind standardele de calitate a mediului. Suntem încă în faza de discuții interne pe acest subiect, în ceea ce privește strategia. Uh, Încercăm să continuăm aceste discuții cu serviciile noastre pe plan intern și cu diferitele părți interesate. Va trebui să vedem când anume vom putea propune o astfel de strategie, iar apoi strategia se va transpune în măsuri, dar nu neapărat într-un anume moment, pentru că știți că dacă am propune măsuri specifice, acelea ar trebui să treacă printr-o, printr-un studiu de impact ca orice măsură de politici și uh, deci ar fi nevoie de mai mult timp până când să se uh, pună în mișcare aceste măsuri. Până atunci putem spune că monitorizarea uh, substanțelor uh, de pe watchlist uh, va începe luna viitoare și aici intră și substanțele farmaceutice de pe listă care au fost plasate pe această listă când s-a negociat directiva privind standardele de calitate a mediului și, de asemenea, textul privind antibioticele. De asemenea, vom începe să revizuim lista substanțelor prioritare și căutăm și probe privind alte substanțe farmaceutice. Așadar, există riscul potențial uh, reprezentat de farmaceutice și de alte substanțe și e un risc pe care noi îl luăm cât se poate de în serios. Dorim să continuăm munca și după ce uh, o vom încheia, vă vom uh, transmite fără îndoială rezultatele noastre. Mulțumesc, madame Rivazi. Doamna Rivazi, mulțumesc pentru răspuns, dar nu mă prea mulțumește. Pentru că, în conformitate cu directiva din 2013, Comisia ar fi trebuit să elaboreze o abordare strategică privind poluarea apei. În 12 septembrie 2015, mi se pare că procedați ca la perturbatorii endocrini. Deci, Parlamentul vă cere să elaborați o strategie, nu? Amintiți-vă, e vorba de 2013. Aici aveați data limită septembrie 2015 și acum spuneți, păi o să vedem, o să ne uităm dacă sunt probleme și așa mai departe. Eu vreau să spun următorul lucru. La comisie aveți uh, angajați competenți E foarte important să se stabilească o listă de substanțe farmaceutice în măsura în care se știe că acestea pot să uh, dăuneze sănătății. Noi, odată ce vom avea la dispoziție, la dispoziție această listă, putem cere statelor membre să o respecte. Dar dacă delegăm misiunea către statele membre, eu să ne spun, a, păi sunt experți științifici, nu avem ce să facem și așa mai departe. Eu vreau să cer comisiei să respecte această sarcină trasată de Parlament. Vă rog să o faceți. În al doilea rând, e cam ca la Volkswagen. Testele de toxicitate a apei sunt învechite, se fac analize bacteriologice, fizico-chimice. Și, și de fapt ce contează este analiza uh, toxicității. Poate că ar trebui să fie revizuite uh, principiile de toxicitate a apei potabile. Și asta ce comisie? Haideți să revizuim testele, așa și la Volkswagen. Testele nu aveau nicio legătură cu realitatea. Putem să spunem același lucru și în legătură cu apa potabilă. Trebuie ca comisia să propună noi teste pentru substanțele chimice. Și se știe foarte bine că uh, substanțele perturbatoare endocrin se găsesc în apă. Există și efectul de cocktail între perturbatorii endocrinieni și nu se face nimic. Și apoi s-au făcut studii și s-au găsit peste 160 de substanțe farmaceutice în apă. Eu nu știu dacă vă dați seama despre ce vorbim. Uh, noi spunem oamenilor să bea apa de la robinet că e mai ecologic decât să cumpere apă îmbuteliată și uite că în apa aceea se găsesc până la 160 de molecule. Vă rog frumos să fiți mai activi la comisie, mai proactivi și să faceți propuneri atunci când vă spunem că aveți un deadline. Vă rog să îl respectați. Si je peux me permettre. Dacă pot să vă spun așa. Thank you very much. Vă mulțumesc. Dăm acum cuvântul Comisiei pentru răspuns. Yes, thank you. Um, I hear you. Da, v-am uh, ascultat, v-am înțeles. Cu toate acestea, aș vrea să spun că acest subiect este complex În ceea ce privește substanțele farmaceutice din apă, am discutat și cu uh, diferite servicii, cu autoritățile. Înțelegem că există o problemă, dar am fost asigurată că nu există pericole pentru sănătate în acest moment. Pentru că substanțele sunt într-o cantitate care este sub pragurile stabilite în legislația noastră, în ceea ce privește apa potabilă. Și în al doilea rând, în acest moment este vorba mai ales de faptul că tendințele acestea ar putea să crească, deci vorbim despre viitor, și uh, modul de a elimina aceste substanțe, pentru că înțelegem că există tehnologii, dar uh, ar costa. Deci nu e ceva ce începi la uh, sfârșitul procesului, pentru că până la urmă toată lumea trebuie să plătească. Cred că suntem de acord în principiu că este mai bine să tratăm problema la rădăcină, dar este nevoie de uh, timp, de o perioadă de timp în care să purtăm discuții cu statele membre, cu alte părți interesate. Știm că mai multe state membre uh, sunt foarte active și că sunt state membre care activează foarte intens în acest domeniu, suntem în contact cu acele state membre, dar deocamdată nu pot decât să vă spun că da, credem că e un subiect foarte important și da, ă, ne vom ocupa de el și suntem în întârziere, dar suntem în întârziere pentru că ni se pare că e un subiect complex care necesită suficientă analiză. Thank you. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumim. Putem să trecem la ultima întrebare pentru astăzi. Întrebarea cu numărul 8. Cazul lacului Petrucilo. Era întrebarea domnului Pedicini de la grupul EFDD. Thank you. Vă mulțumesc. Revenim la cele menționate de domnul Pedicini. Am comunicat în răspunsul nostru Parlamentului ce elemente aveam pentru acest subiect. Face parte dintr-o anchetă în curs de desfășurare. Vreau să insist asupra acestui lucru. Comisia va evalua toate măsurile luate de către autoritățile italiene ca să se asigure de faptul că apa din lacul Petrucini eh, respectă standardele de mediu din legislația comunitară. Deci, eh, acum nu se poate spune că închidem ochii sau că nu ne prefacem că nu știm ce se întâmplă, știm că există o problemă și am luat deja măsuri, cele pe care tocmai le-am menționat. În plus, o să înțelegeți că nu putem să oferim mai multe detalii despre o anchetă în curs de desfășurare. Dați-mi voie totuși să confirm că mm, este un caz care uh, progresează. Am avut mai multe Uh, schimburi de informații cu guvernul italian. Am primit ultimele informații în luna aprilie, anul curent, și acum le evaluăm, le analizăm ca să vedem uh, ce alte uh, măsuri trebuie întreprinse. Mulțumesc. Cred că domnul Pedicini dorește să reacționeze. Da, foarte rapid. E vorba despre informații pe care instituțiile locale din diferitele regiuni uh, implicate au arătat deja că valorile limită pentru aceste hidrocarburi și metale grele deja au fost depășite. Mm, sunt de zeci de ori mai mari decât uh, limitele admise. Dar ce se întâmplă după aceea? Dacă este doar o procedură pentru încălcarea dreptului comunitar, acest lucru nu va avea uh, nicio consecință. Tot cetățenii vor avea de plătit și ei deja plătesc un preț mm, pentru că sănătatea lor este afectată. Această procedură nu uh, dă rezultatele scontate am vrea să știm dacă nu există alte instrumente, instrumente noi care să aibă un adevărat impact pe teritoriu. Acum această schemă nu mai funcționează. Atunci când există această procedură pentru nerespectarea dreptului comunitar și există o administrație care este aleasă și realeasă de mari grupuri de lobbying care reprezintă interese industriale și care tocmai sprijin această administrație pentru că știu că poluează și vor să uh, poate să continue să uh, polueze. Ori când uh, se desfășoară această procedură pentru nerespectarea dreptului comunitar, cei care poluează de fapt nu sunt afectați în niciun fel și nu se aplică nici principiul poluatorul plătește. Până la urmă, populația suferă de două ori noi ne-am dorit să se ajungă la o etapă ulterioară, pentru că, da, această procedură, cum spuneam, nu funcționează și cu atât mai puțin pentru cetățeni. Thank you very much, I think. Mulțumesc. Dacă comisia dorește să răspundă. Da, mulțumesc. Sunt puțin mirată, deoarece încă n-am ajuns la stadiul uh, acestei proceduri de în cazul respectării dreptului comunitar. De fiecare dată însă când se lansează o asemenea procedură se aplică și drepturile apărării. Noi discutăm cu statele membre și statele membre se pot apăra. Ei pot să spună dacă sunt de acord cu interpretarea noastră sau nu și la un moment dat, dacă se justifică, se ajunge în fața instanței. Pentru noi e adevărat că este un proces uh, care durează mult timp, dar este unul necesar dacă se justifică. În multe cazuri ne adresăm direct autorităților, autorităților naționale, pentru că numai cu ele putem să dialogăm, ca să oferim sprijin. Dar acest lucru ține de interpretarea anumitor alineate sau anumitor articole din uh, directivă. Dar în ce privește valorile limită, nu e mai lucru de spus decât că trebuie respectate aceste valori limită în apă, în aer și în alte medii. Și acum ajung la ideea principală. Ceea ce descrieți dumneavoastră este de răspunderea statelor membre. Și statele membre trebuie să ia măsurile care se impun, astfel încât cetățenii populația care trăiește într-o anumită regiune să trăiască în condiții sigure, să fie uh, protejată de orice fel de um, substanțe poluante. Noi, Comisia, nu avem cum să intervenim direct. Doar în cazuri uh, aparte mm, se poate întâmpla, dar uh, în mod normal nu avem niște instrumente care să ne permită să o facem. Poate că ar fi bine dacă ele ar exista, pentru că s-ar schimba complet uh, echilibrul uh, um, răspunderilor uh, ce vin comisiei și cele care le vin statelor membre. Punerea în aplicare este întotdeauna de competența statelor membre. Deci nu pot decât să lasez un apel către autoritățile din uh, aceste regiuni ca ei să facă ce cred că este nevoie pentru a uh, proteja populația. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie pentru că Colegul meu mi-a dat un sfat prețios. Întotdeauna puteți să um, demarați niște uh, proceduri uh, chiar și în fața instanței la nivel național. De acolo trebuie să înceapă toată procedura, oricum. Mai întâi, la nivel național, se depune plângerea ca să se vadă dacă există posibilitatea pentru jurisdicția națională de a verifica bună uh, buna punere în aplicare a directivei. Și numai dacă um, în fața instanțelor naționale nu se obține un răspuns adecvat, se poate continua la nivelul instanței europene. Vă mulțumesc. Cred că putem să terminăm aici sesiunea în ce privește monitorizarea punerii în aplicare. Amânăm întrebările care au mai rămas pentru următoarea sesiune. Și acum vreau să-i rog pe colegii mei, președinții Comisiei de Agricultură, domnul Sikierski și a Comisiei DV, să vină la prezidiu și de asemenea îi rog pe membrii FAO, Organizația Alimentare Mondiale, să vină ca să putem să începem următorul punct. Putem eventual să facem o scurtă pauză de două minute ca să începem uh, ultima parte a întâlnirii noastre.